spus asta și nu s-a întâmplat nimic. Iată acum, un milion de cetățeni au cerut această lege, jumătate din deputați cer asta, deci comisia nu mai are cum să întârzie lucrurile. Mulțumesc! Declarația scrisă 50 din 2011, prezentată de către deputații Vinev, Deva, Mauro, Tacula, cu privire la introducerea programului șahul în uh, școli, a obținut majoritatea semnăturilor uh, membrilor Parlamentului European. Conform acelui articol 123, va fi transmisă astfel destinatarilor și va fi uh, inclusă în procesul uh, verbal al acestui, acestei ședințe. Domnul Binev. Doamnelor și domnilor, domnilor președinte, aș vrea să le mulțumesc colegilor Mario Mauro de la PPE, colegului uh, Atar Montalto de la Socialiști, domnului Tacula de la Liberali, domnului Nijdeva de la ECR. Acești colegi au inițiat și au depus împreună cu mine această declarație privind introducerea șahului în școli. Asta arată că ideile bune nu cunosc frontiere politice și nici uh, nu sunt victimele ideilor preconcepute. Îi mulțumesc și domnului Buzek, care a sprijinit inițiativa și uh, dar doar aceasta a fost sub auspiciile dumnealui. Îi mulțumesc uh, echipei de asemenea pentru munca impecabilă pe care au depus-o și le mulțumesc tuturor celor care au semnat declarația. Domnul Grosovici, domnul Piotr Boris și domnul Zvers merită mulțumiri. E un lucru bun, mai mult. E ceva bun pentru copiii noștri și pentru viitorul nostru. Aici, la tribună, îl avem pe președintele Asociației Șahistilor Europeni, domnul Dainov, pe care îl salut. Vă urez tuturor un sfârșit de săptămână foarte plăcut după încheierea acestui vot. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Binev. Înainte de a trece la voturi, doamnelor și domnilor, colegul Luta bisky s-a retras din funcția sa de președinte al grupului GUE a fost ales uh, un urmaș al domnului Bischi. Dar acum dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Bischi pentru tot ceea ce a făcut în calitatea sa de președinte al grupului uh, GUE până în momentul de față. A fost un adevărat coleg până acum și uh, ne-a ajutat pe noi toți. A fost un membru de bază al Parlamentului European. Domnul Bischi rămâne în Parlamentul European, însă acum dați-mi voie să-i mulțumesc pentru toată colaborarea. der glückwunsch gilt selbstverständlich auch der kollegin o felicităm și pe doamna Zimmer, care a devenit noul președinte al, al grupului GUE. Doamnă Zimmer, vă felicităm cu toții. Însă, doamna Zimmer, Iată că președinta, noua președintă a primit un uh, trandafir roșu, un trandafir galben în loc de un trandafir uh, roșu. Nu, nu prea înțeleg ce s-a întâmplat aici, dar mă rog, haideți să trecem la ordinea de zi. Domnul Papa Stancos dorește să intervină pe această temă. Da. Mulțumesc. Aș dori să vă spun că votul raportului domnului Chris Davis, ce s-a întâmplat